și sper că cu toate informațiile detaliate vi le voi putea prezenta în momentul în care vă voi prezenta și versiunea actualizată. Mulțumesc, domnule comisar, și cu aceasta am încheiat uh, discuția pe acest punct de pe ordinea de zi și acum Trecem la următoarea întrebare orală adresată Comisiei privind acordul comercial de combatere a contrafacerii. și ure, urez bun venit domnului comisar Karel de Hucht și în primul rând dau cuvântul autorilor întrebări. E vorba de șase autori și are în primul rând cuvântul domnul Karl Schlüter. Două minute. Tak, herr ordförande. Varje institution har sin roll. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, fiecare instituție trebuie să-și apere propriul rol. Jagets väktare Comisia dorește să fie cea care verifică tratatele. Dar în acest caz trebuie să se respecte și principiile transparenței și a respectului drepturilor omului. Dacă noi nu avem acces la documente, atunci sigur că nu suntem siguri că instituțiile vor putea proteja așa cum se cuvine pe proprii cetățeni. Domnul comisar, în cursul audierii, a spus că Parlamentul va avea acces la toate documentele uh, pe picior de egalitate cu Consiliul. Acum, așadar, Parlamentul așteaptă ca domnul comisar să-și respecte promisiunea făcută. Sigur că cetățenii se confruntă deja cu probleme, știm acest lucru, pentru că există restricții, există încălcări ale drepturilor lor și asta deoarece instituțiile europene nu garantează necesara transparență. A sosit momentul ca Uniunea Europeană, uh, în direcția unei mai mari transparențe, să definească uh, uh, condițiile în care se va putea ea aplica, în același timp în care să se asigure respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Trebuie eliminate restricțiile de care vorbeam Eh, pentru că doar astfel putem eh, mai bine combate mm, contrafacerii. Această situație în care se iau hotărâri cu ușile închise este absurdă, inacceptabilă. Noi trebuie să solicităm totdeauna Comisiei conținut, să ne transmită conținutul deciziilor importante asupra cărora noi trebuie să luăm hotărâri. Eh, iată, acum se pot transmite documentele pe cale electronică. Știm că există un sistem de sancțiuni, dar care, din păcate, nu funcționează. Noi astăzi așteptăm de la dumneavoastră să ne propuneți o transparență reală asupra, raport, ă, asupra ACTA. Mulțumesc, care cuvântul domnul Caspari pentru... Stimate colegi, stimați colegi, stimate domnule comisar, falsificările, usurparea dreptului de autor constituie o problemă care ne preocupă pe toți în Uniunea Europeană și este o problemă deosebită în anumite state membre. Este o problemă pentru lucrători, pentru consumatori, uh, o problemă pentru că apar tot mai multe uh, produse falsificate pe piață. Probabil că peste 250 de miliarde de euro în felul acesta uh, sunt afectați în țările noastre. Există uh, medicamente contrafăcute și uh, asta poate să ducă la moartea uh, pacienților. Nu putem rămâne indiferenți față de această situație. Trebuie să întreprindem ceva împotriva unor asemenea falsuri și contrafaceri. Nu se poate să avem milioane de articole care sunt confiscate la granițele noastre și peste 50% din uh, aceste produse vin din China. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1, 1 decembrie. Acta se negociază deja de trei ani. Noi până acum, în calitate de Parlament European, nu am putut să ne implicăm suficient în aceste negocieri așa cum ne doream. Sper ca în următoarele luni să putem să impunem un alt statut, astfel încât să împărtășim Comisiei Europene și poziția noastră, pentru că trebuie să ajungem la rezultate rezonabile în ce privește acta. Îmi doresc ca noi să lucrăm în interesul lucrătorilor, angajatorilor, în interesul industriei, al consumatorilor, pentru că este absolut necesar să îmbogățim achiul comunitar cu un asemenea acord. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Caspari și dau cuvântul acum domnului Bernd Lange. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pe mine mă preocupă trei chestiuni. În primul rând, de ce nu există nici acum transparență în condițiile în care tratatul de la Lisabona este în vigoare de la 1 decembrie, iar de la 10, din 10 februarie am încheiat un acord interinstituțional cu Comisia. Eu nu înțeleg de ce Consiliul este ca și înainte, observator uh, în cadrul acestor uh, negocieri, iar Parlamentul nu este implicat nici cum. De ce această situație, domnule comisar? În al doilea rând, cine negociază în fapt acest acord ACTA? Pentru că nu e vorba de un acord ulterior acordurilor TRIPS în cadrul OMC, ci este vorba de interesele uh, statelor implicate. Și mă întreb dacă nu se stabilesc astfel standarde Uh, care sunt valabile pentru uh, toată lumea, deși nu sunt toți uh, prezenți la negocieri. Și în al treilea rând, care este conținutul acestor negocieri. La audierea pe care am avut-o, mi-ați răspuns că se respectă achiul comunitar. Dar dacă mă uit la documentele care ne-au parvenit prin diferite surse, am îndoieli. Înțeleg că vor fi posibile blocaje pe internet, ca uh, providerii de internet uh, să fie instituiți ca un fel de controlori, că acest lucru până la urmă va fi și în detrimentul cercetării, că unii, pe de altă parte, încearcă să introducă sisteme de supraveghere. Și aici mă întreb unde rămâne achiul comunitar. La fel și chestiunea despăgubirilor, de exemplu, a profiturilor nerealizate. Eu cred că acest lucru nu corespunde politicii noastre și, nu în ultimul rând, domnule comisar, care este raportul dintre online și offline. Pentru că dacă atât online cât și offline reprezintă lumea digitală, înseamnă că vor avea loc restricții uh, și verificări de laptopuri uh, și în afara internetului. V-aș ruga să-mi răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Urmează două minute și jumătate, domnul Nicolo Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Cred că există un păcat originar în acest domeniu și e vorba de secretul uh, sub semnul căruia s-au dus negocierile până acum. Există deci o asimetrie, dacă e adevărat că industria americană nu a avut acces la o serie de informații pe baza unui acord de confidențialitate uh, și asta nu s-a întâmplat și uh, cu opinia publică și instituțiile europene. Uh, problema asta, de problema asta ne-am lovit și în alte domenii, de exemplu un acordul comercial cu Corea și acum cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona lucrurile trebuie să se schimbe, trebuie să punem capăt acestei uh, opacitatea negocierilor și mi se pare că acest păcat originar e și fiul unei derive și anume că se folosește lupta împotriva contrafacerilor pentru a duce alte bătălii. Ca și cum ar deveni un fel de uh, parolă în numele căreia totul este, un light motiv în numele căruia totul este permis. Acest lucru, bun, eu provin dintr-un oraș pe care dumneavoastră îl cunoașteți bine, domnule comisar, Veneția, uh, în care normele în trecut pentru cine uh, comercializa produ- produse contrafăcute, cum ar fi pentru cine falsifica, de exemplu, uh, sticla, uh, cristalul de Murano, uh, erau, puteau merge până la pedeapsa cu moartea în trecut. Acum ne îndreptăm spre economie globală, dar există amenințări serioase uh, conform cărora acest uh, acord creează alarmă în opinia publică și, sigur, Comisia trebuie să fie conștientă de acest lucru. E adevărat că această problemă care trebuie să constituie un uh, domeniu exclusiv al Comisiei pentru Comerț Internațional uh, iată că devine și de competență din ce în ce mai mult la Comisie pentru Libertăți Publice. Ne îngrijorează problemele care țin de libertatea de informație și de exprimare pe internet, dreptul la viața privată și posibilele consecințe penale și civile pentru furnizorii de servicii internet. Există un fel de, există un uh, o graniță care nu trebuie trecută și eu invit Comisia să acționeze cu mai multă prudență și aș dori ca domnul comisar să ne asigure că acta nu va fi utilizat pentru a combate comerțul de medicamente care sunt accesibile la prețuri mai competitive și avantajoase Uh, medicamente sigure, uh, medicamente generice care nu stau uh, sub copyright, dar sunt produse de țări emergente cum ar fi India sau Brazilia și astfel deranjează industria farmaceutică occidentală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rinaldi, și acum are cuvântul domnul Scholz pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, domnule comisar de Gucht, dacă vă veți întâlni cu reprezentanții a 10 guverne într-un cerc restrâns pentru a elabora o regulă de supraveghere pe plan mondial eh, care va avea ca titlu eh, implementarea legii și măsuri eh, de sancționare a contrafacerilor, trebuie să putem să dăm informații uh, și uh, cetățenilor în legătură cu ceea ce se hotărăște. Trebuie să știm uh, care sunt, de fapt, problemele care se află în spatele unor asemenea măsuri convenite. Pentru că, de fapt, se intenționează protejarea unor patente uh, dar se pătrunde și în uh, sfera uh, interesului direct uh, al cetățenilor, pentru că sunt legate de multe ori de protecția persoanelor. Articolele 7 și 8 din Carta pentru Drepturile Omului sunt în felul acesta incidente. Și uh, trebuie să ne punem probleme și în legătură cu economiile emergente. Ce se întâmplă aici uh, ne interesează uh, uh, să nu acționăm la nivelul parlamentelor fără o transparență spre opinia publică, pentru că dumneavoastră ne furnizați, de fapt, în două pagini rezultatele unor negocieri care au fost foarte laborioase. Este insuficient dacă dumneavoastră spuneți aici că grijile pe care cei din grupul meu politic și le fac ar fi nejustificate, vă rog să ne demonstrați, să ne dovediți acest lucru. Puneți-ne pe masă documente cuprinzătoare pentru că dumneavoastră uh, trebuie să învățați să luați decizii pe cale democratică. Noi nu vrem ca în țările noastre să se spună că acest Parlament ia decizii în spatele ușilor închise. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Saed Kamal. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, cred că vedeți că este un uh, sentiment împărtășit de toate grupurile politice din Parlament în acest domeniu, în ceea ce privește contrafacerile și drepturile de autor. Suntem cu toții de acord că trebuie să existe mai multă transparență. Atunci când există negocieri care nu sunt suficient de transparente și dacă nu știm care sunt uh, principiile care guvernează aceste negocieri, uh, se creează un vacum, un vid. Și acest vid trebuie umplut. Noi avem uh, link-uri către documente oficiale, nu știm dacă e vorba de documente oficiale sau nu și aceste incertitudini se datorează lipsei de transparență. Sigur că în negocieri este nevoie și de confidențialitate, că nu vrem să ne expunem poziția noastră în negocieri. Dar totuși, de ce noi, ca Parlament, nu putem avea acces la aceste documente și dacă poate nu ne puteți uh, da acces la toate aceste documente din motive de confidențialitate, v-aș ruga totuși să uh, ne dați uh, un sumar a stadiului acestor negocieri și chestiuni concrete, dacă laptopurile vor fi confiscate la frontiere, dacă va avea loc o urmărire penală în cazul contrafacerilor. Eu cred că împreună am putea ajunge la un compromis mai viabil, chiar dacă uh, uneori avem uh, poziții diferite. Domnule comisar, vă revină uh, așadar misiunea de a ne demonstra că poate exista transparență și responsabilitate într-o lume democratică. Mulțumesc! Dau acum cuvântul, dau cuvântul comisarului de Gucht. Mulțumesc, domnule președinte. Vă înțeleg îngrijorările în legătură cu negocierile acordului comercial de combatere a contrafacerii, ACTA, dar vă reamintesc că acest acord este negociat pentru a îmbunătăți uh, acțiunile în Europa pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Dacă dorim să rămânem o economie competitivă, trebuie să ne bazăm pe inovare, pe creativitate și pe exclusivitatea uh, mărcilor. Acesta este un avantaj major al nostru pe piața globală, deci trebuie să avem la dispoziție instrumentele pentru a proteja acest avantaj uh, pe piețele noastre principale de export am încercat să uh, evocăm această problemă de mulți ani uh, încoace. În, de exemplu, în uh, cadrul OMC sau Organizația Mondială de Protecție a Drepturilor Intelectuale, dar obiecțiunile noastre au fost sistematic blocate de alte țări. Deci, în ciuda preferenței noastre pentru o soluție cu adevărat globală, n-am avut altă alegere decât să uh, formăm o coaliție a celor dorni să acționeze. Uh, sigur că acordul final va fi obligatoriu doar pentru țările semnatare. Ar fi fost bine ca și alte țări și mai ales din economiile emergente să semneze acordul, însă așa stau lucrurile. Uh, aceste negocieri, după cum am mai spus, sunt confidențiale, lucru care nu este neobișnuit, pentru că ne, ne, pentru negocieri e nevoie de un minimum de confidențialitate pentru ca fiecare parte să fa, poată face concesii Eh, și ca să examineze toate opțiunile care îi stau în față înainte de a ajunge la un acord. Pe de altă parte, sunt de acord că Parlamentul European trebuie, într-adevăr, să fie informat corespunzător în legătură cu evoluția negocierilor. Și noi facem tot ce ne stă în putință pentru a informa Parlamentul și pentru a ne convinge partenerii de negocieri eh, să acționăm pentru o mai mare transparență. Asta eh, în două direcții. În primul rând, în legătură cu informarea Parlamentului, am furnizat rapoarte în legătură cu toate rundele de negociere și punem la dispoziție Parlamentului toate uh, negocierile de la DigiTrade și am făcut acest lucru în conformitate cu acordul cadru. De asemenea, acta a fost discutată de mai multe ori în Comisia INTA în ultimii trei ani. La aceasta pot să adaug faptul că Comisia a organizat două conferințe cu toți actorii implicați asupra ACTA în iunie 2008 și aprilie 2009, conferințe la care au putut participa toți cetățenii, industria, ONG-urile și mass media. O altă conferință publică va fi organizată în 22 martie la Bruxelles. Sigur, dumneavoastră puteți considera că asta nu e suficient, că dumneavoastră să aveți informațiile complete în legătură cu aceste negocieri. Uh, dar uh, eu am dat instrucțiuni serviciilor mele mm, să vă țină la curent, să țină la curent toți uh, europarlamentarii uh, interesați în legătură cu toate aspectele negocierilor și vă vom sta la dispoziție pentru discuții înainte și după fiecare rundă de negocieri. În al doilea rând, eu îmi dat seama că cel mai bun loc, mod ca dumneavoastră să fiți ținut la curent cu negocierile ar fi să citiți proiectul de text al negocierilor care vă va da o imagine clară a situației actuale finale a negocierilor. După cum probabil știți, există un acord între părțile ACTA ca textul uh, negociat poate să fie făcut public doar dacă toate părțile sunt de acord. Comisia în favoarea uh, publicării acestor documente de negociere cât mai curând posibil Eh, dar dacă unele, eh, dacă unii semnatari se opun, nu se poate face acest lucru. Noi, eu nu sunt de acord cu această poziție, dar noi nu putem încălca unilateral eh, niște angajamente de confidențialitate, pentru că e în joc credibilitatea mea ca negociator. Însă, cu toate acestea, mă voi strădui ca următoarea rundă de negocieri din aprilie va, îmi va da ocazia să insist ca partenerii noștri de negociere să fie de acord să publicăm textul și voi uh, purta negocieri bilaterale cu uh, Statele Unite în acest sens, de exemplu. Și e în interesul nostru a tuturor ca toată lumea să își facă o idee clară în legătură cu obiectul exact al acestor negocieri și, uh, și mai important, în legătură cu aspectele care nu sunt abordate în cadrul negocierilor. Pe fond, în final, Aș dori să vă reamintesc uh, principalele uh, principii după care ne conducem noi la aceste negocieri. În primul rând, obiectivul e să ne ocupăm de încălcările pe scară largă a drepturilor de proprietate intelectuală care au un impact comercial semnificativ, lucru care nu va duce la limitarea libertăților civile sau la hărțuirea consumatorilor, desigur. În al doilea rând, Acta se referă doar la punerea în aplicare a drepturilor de pro- și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Nu va include dispoziții care modifică pe fond drepturile de legile care se referă la proprietatea drepturilor uh, intelectuale. Și cu toate acestea, ar trebui să existe uh, reguli minime în legătură cu respectarea drepturilor, cu căile de apel și cu respectarea drepturilor uh, transfrontaliere. De exemplu, uh, designerii de modă s-ar putea asigura că le sunt respectate drepturile când există situația de contrafacere a creațiilor lor în țări terțe. Și în al treilea rând, acta trebuie și va rămâne în linie cu acquis comunitar, inclusiv cu nivelul actual de uh, armonizare. Uh, sigur că ne gândim și la comerțul electronic și la uh, legislația europeană în legătură cu pirateria și protecția datelor uh, electronice. Sigur că nu vom adopta nicio hotărâre cu ușile închise și acta nu va avea un impact asupra cetățenilor europeni pentru că nu va crea noi obligații pentru Uniunea Europeană și nu se va implementa o nouă legislație. Cu toate acestea, va pune la dispoziția inovatorilor noștri o protecție sporită pe piețele de peste ocean. Sigur, sunt la curent cu îngrijorările exprimate de dumneavoastră în legătură cu introducerea unei reguli obligatorii uh, uh, pe trei niveluri pentru a combate pirateria uh, pe internet și încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, vă spun uh, foarte clar, fără ambiguitate, că această regulă pe trei niveluri reprezintă un sistem de reacție uh, gradat, gradual, care nu este obligatoriu în Europa. Sigur, există soluții diferite în fiecare stat membru și noi dorim să menținem această flexibilitate, dar să și respectăm libertățile fundamentale ale cetățenilor. Uniunea Europeană nu susține și nu va accepta ca acta să, crească, să creeze o obligație de deconectare a cetățenilor de la internet pentru pentru că au descărcat programe ilegal. Și uh, vom fi vigilenți și în modul în care acționează acta în domeniul uh, medicamentelor. După cum v-am mai spus în cursul audierii mele, uh, ne vom ocupa de aceste probleme în următoarea revizuire a legislației noastre și în cele din urmă uh, v-ați întrebat în legătură cu un impact, un, o evaluare de impact a acta. Sigur, Comisia nu poate depăși acquis comunitar și ne-am bazat acțiunea pe studiile efectuate pentru directiva din 2004 în legătură cu aplicarea drepturilor de, uh, dreptul, drepturilor de proprietate intelectuală și în legătură cu uh, o propunere din 2005 care merge în același sens. De asemenea, ținem cont de concluziile studiului OMC în legătură cu impactul economic al contrafacerilor din 2008. Uh, Acest studiu se referă la Uh, impactul, deci, pe piața internațională a unor contrafaceri în valoare de miliarde de dolari și mă refer aici la sume care depășesc PIB-ul la 150 de țări. E vorba de o analiză exhaustivă care se ocupă de toate aspectele legate de contrafacere și piraterie. Pe scurt, uh, am, țin cont uh, de îngrijorările dumneavoastră și sper că mă voi bucura de încrederea dumneavoastră de plină. Mulțumesc pentru atenție. De guht. Biztos úr. Mulțumesc, domnule de Hucht. Și acum uh, trecem la vorbitorii în numele uh, grupurilor politice și are cuvântul doamna Tokia Saifi pentru două minute și jumătate. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona dispunem de o nouă putere pe care dorim să uh, ni le asumăm, să le respectăm. De aceea, noi cerem să punem pe picioare o procedură de consultare continuă și transparentă în legătură cu acta. Parlamentul European, care reprezintă pe cetățeni, trebuie să fie informat amplu în legătură cu stadiul negocierilor, bineînțeles respectând clauzule de confidențialitate care decurg din acord. Noi dorim să ne asociem acestui proces legislativ, vrem să avem acces la text și la rezumatul negocierilor. Grupul meu politic și eu vă invit să continuați negocierile pentru a realiza un tratat plurilateral, pentru a îmbunătăți standardele de aplicare și respectul de dreptului de proprietate intelectuală, pentru că și uh, economiile emergente, cum uh, este China, una dintre ele, trebuie să se asocieze acestui acord. Noi nu trebuie să creăm un pericol pentru o societate, pentru o economie, pentru spiritul intelectual. Iar autorii care au investit timp de mulți ani în cercetare trebuie să beneficieze de fructele muncilor, de roadele muncilor și uh, să nu se simtă descurajați în a-și valorifica creativitatea, pentru că asta până la urmă ar impieta și asupra uh, competitivității Uniunii Europene. În ce privește tehnica digitală, iarăși noi nu trebuie să uh, riscăm uh, contrafacerile. Noi trebuie să responsabilizăm toți actorii care uh, acționează în domeniul internetului. În același timp trebuie să respectăm drepturile fundamentale și libertățile civile. Trebuie să găsim un echilibru între drept și uh, posibilitatea de utilizare. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul acum domnului David Martin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru intervenția dumneavoastră. Spuneați uh, în finalul intervenției dumneavoastră că ați uh, luat notă de îngrijorare noastră, dar uh, nu cred că ați răspuns tuturor rezervelor pe care le-am exprimat noi în ceea ce privește negocierile cu ACTA. Eu cred că autorii trebuie să beneficieze de uh, fructele muncilor și Sigur, noi nu suntem împotriva cooperării internaționale pentru a aborda pirateria, contrafacere și alte abuzuri la adresa proprietății intelectuale, dar, repetăm, aceste lucruri trebuie să se bazeze pe achiul comunitar existent. Ne-ați dat asigurări în acest sens și ne-a spus că nu veți uh, face aceste negocieri prin ușa din dos. Sper că nu veți face nici prin ușa din față. Dar vă accept uh, obligația pe care v-ați asumat-o de a respecta acest achii. Ați mai vorbit apoi de granițele externe ale comunității și ce se întâmplă la intrare și ieșirea din Uniunea Europeană. Eu cred că Nimeni nu trebuie să fie incriminat pentru utilizarea personală, nu în scopuri comerciale, a materialului supuse drepturilor de autor. Problema este că Până la urmă nu știm care este situația acestor negocieri pentru că lucrurile au fost uh, foarte secrete. Sper că ne voți uh, aduce la zi și că veți face presiune asupra celorlalte părți implicate în negocieri pentru că dacă nu ne veți putea pune la dispoziție acest proiect de acord, veți da dovadă că nu sunteți un bun negociator. Eu uh, sunt în favoarea medicamentelor uh, generice și sper că acest acord se va finaliza așa cum ne dorim. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Sofia Enteveld. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Pregătindu-mă pentru această dezbatere în legătură cu drepturile proprietății intelectuală și cum dorim să protejăm eforturile creative ale cetățenilor noastre, mă gândesc la ce s-a întâmplat acum câteva, câțiva ani cu câteva zile înainte de uh, publicarea uh, unei noi cărți cu Harry Potter, s-a furat un camion. Oricum, astăzi nu s-ar mai pune această problemă, ci uh, aceste cărți se pot direct descărca de pe internet. Domnule comisar, uh, e bine că dumneavoastră vă angajați în, în direcția unei mai mari transparențe, dar uh, serviciile dumneavoastră ne spun că negociatorilor s-a cerut să semneze un acord de confidențialitate. Dumneavoastră a spus că Uh, fosta comisie a semnat un astfel de acord și este cu caracter obligatoriu. Aș vrea să înțeleg dacă a semnat sau nu un acord de confidențialitate și dacă nu există astfel de, un astfel de acord sau astfel de clauză, toate documentele importante trebuie să fie puse imediat la dispoziția publicului. Pe altă parte, dacă există astfel de clauză de confidențialitate, Comisia trebuie să ne spună ce ne va face pentru a se asigura că publicul este informat pe deplin și nu vorbesc doar de Parlament, ci de toți cetățenii. Pentru că dacă există această con, uh, condiție de confidențialitate, cetățenii europeni au dreptul să fie informați în legătură cu, defici, uh, cu deciziile care le afectează libertățile și drepturile. Oricum, aceste clauze de confidențialitate trebuie să fie eliminate. Uniunea Europeană trebuie să respecte, să, se, să, să, să insiste să se aspecte standardele europene de uh, transparență. Poziția Comisiei este una foarte vulnerabilă la aceste negocieri. Um, dumneavoastră nu ați primit o aprobare din partea Parlamentului. Puteți spune că legea nu prevede acest lucru, dar nu asta este important, pentru că dacă 27 uh, de miniștri ai statelor naționale consideră că ei pot avea mandatul de a negocia în secret în legătură cu drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni, eu pot doar ajunge la concluzia că domnile lor înțeleg democrația cu totul altfel decât o înțeleg eu. Uh, nu dorim această confiscare a laptopurilor sau a telefonuri mobile, nu dorim uh, uh această mm, normă cu aplicare între la trei niveluri. Uh, domnule comisar, vă urez drum bun în Noua Zeelandă luna viitoare și vă rog să vă asigurați că iPod-ul dumneavoastră nu conține niciun material descărcat ilegal de pe internet. Mulțumesc, doamne Entfeld. Și acum uh, are cuvântul pentru o și jumătate domnul Engström. Mulțumesc. Aș dori să felicit Comisia pentru faptul că a reușit să realizeze ceea ce șefii de state și de guvern din Uniunea Europeană discutau de mulți ani. Dar încă cred că trebuie să criticăm Comisia pentru metodele folosite. Cetățenii noștri sunt nemulțumiți în legătură cu propunerile care urmează să le limiteze libertățile uh, de utilizatori. Ei consideră că drepturile fundamentale civile sunt puse în cumpănă cu anumite drepturi uh, industriale. În plus, există uh, o lipsă gravă de transparență. Mâine vom vota în legătură cu o uh, rezoluție. Vor exista toate documentele acta pe masă. Cred că dreptul la viață privată, libertate informațională uh, trebuie să fie valori uh, care să fie respectate, iar mâine trebuie să demonstrăm ca Parlament că noi susținem libertățile inclusiv în sectorul informatic și că noi dorim să aminti Comisiei că suntem un Parlament și nu suntem preși în fața Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Iar acum pentru două minute Edward Kozusnik. Uh, pane předsedající, já jsem původně chtěl uh, všem... Domnule președinte, inițial am vrut să mulțumesc în fața tuturor domnului comisar Carol de Gucht pentru faptul că a reușit un pas important în uh, comparație cu predecesorii săi, pentru că aceștia nu ne-au informat așa cum uh, se impunea despre mersul acestor negocieri. Însă acum pentru că mi s-a tot spus că trebuie respectate personalitățile importante, dar domnul de Gucht își uh, curăța ochelarii când vorbea antevorbitorul meu. Eu cred că proprietatea intelectuală trebuie să beneficieze de o protecție mai bună decât în momentul de față. Și, din păcate, nu sunt parte la aceste negocieri China și Rusia, pentru că acestea sunt statele care uh, în care au loc cele mai multe încărcări ale acestor drepturi. Eu de aceea aș dori să apelez la Comisie. Comisia este reprezentanta statelor membre care negociază acest acord. Acest acord nu ar trebui să fie vehicolul de export al ghilotinei digitale franceze. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Eva Brit Svensson. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, pe de o parte vreau să spun că sunt uh, surprinsă, dar pe de altă parte sunt și îngrijorată când văd că comisia ne spune că, măcar parțial, se pot desfășura uh, negocieri sub semnul confidențialității atunci când uh, e vorba de legislații care uh, au incidență asupra drepturilor fundamentale, integrității personale ale cetățenilor. Comisia ne spune că da, putem menține uh, secrete informații de acest tip Eu, una, vă solicit să întrerupeți pur și simplu negocierile și să le reluați doar în momentul în care partenerii de negocieri vor fi gata să negocieze în transparență totală și în mod deschis. Pentru că e vorba, până la urmă, de unul din principiile fundamentale ale democrației. Ă, trebuie respectată transparența și, îndeosebi, când ne ocupăm de drepturi și libertăți fundamentale. Trebuie să jucăm cu cărțile pe masă. Trebuie ca toate informațiile să fie puse la dispoziția tuturor cetățenilor, pentru că doar asta reprezintă democrația reală. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul doamna Stassen pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, când subiect este analizat în spatele ușilor închise, atunci la noi sună um, un semnal de alarmă. Pentru că trebuie să ne întrebăm uh, de ce am fost aleși în Parlamentul European. Ei bine, am fost aleși pentru a putea să acționăm împotriva acestor demersuri de bucătărie internă, uh, pentru că trebuie să știm ce se uh, produce în această bucătărie. Parlamentul trebuie să aibă o opinie. Ori acolo se întâmplă lucruri secrete. Mi se pare o nebunie. Tot ceea ce încearcă acest acord ACTA să introducă în viețile noastre mi se pare îngrijorător. Europa trebuie să fie continentul care apără libertățile cetățenești eu cred că prin acest acord se încalcă principiul subsidiarității. Statele membre nu mai au posibilitate să uh, acționeze. Noi nu trebuie să criminalizăm cetățeanul, să îl suspectăm. Uh, uh, acta cred că uh, evită colaborarea cu anumite instituții internaționale, cum este Organizația Mondială a Comerțului. De ce evităm această colaborare? De ce, pe de altă parte, colaborăm foarte bine cu administrația americană? Noi trebuie să apărăm interesele uh, cetățenilor uh, și uh, Evident că suntem împotriva unor medicamente și articole contrafăcute, dar de fapt nu ne putem pronunța în legătură cu uh, acest acord pentru că nu cunoaștem conținutul său. Domnule președinte, mie mi se pare că aceste preparate nu sunt sănătoase și se încalcă, de fapt, reguli elementare. Mulțumesc doamnei Stasen. Doamna Roitova pentru două minute. Pane comisare, globalizat... Estimați colegi, domnule comisar, Globalizarea și în special aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului au creat o problemă majoră. Știm acest lucru. Europa este invadată de produse care sunt uh, periculoase pentru sănătatea oamenilor și care aduc uh, pierderi pentru societăți. Cetățenii și societățile uh, solicită ca sistemele de control statale să uh, pună capăt acestor uh, fal- falsificări. Acest uh, acord ACTA își propune să fie un uh, prim pas în acest sens, însă nu cred că ar trebui ca să, să constituie și un instrument pentru a pedepsi uh, elevii dacă um, își iau informații de pe internet. Este, ar trebui să fie un uh, acord care să protejeze cetățenii. În momentul de față, Comisia nu are un mandat și mă tem că un astfel de acord ar putea fi respins de Parlamentul European, la fel cum s-a întâmplat și cu acordul SWIFT, dacă Parlamentul nu va fi informat de către Comisie despre principiile și limitele acestui acord. Nu vreau să fim puși în fața unor, uh, unui fapt împlinit de a vota cu da sau nu, fără a putea discuta în detaliu documentele aferente ale acestui acord. În opinia mea, este o greșeală strategică faptul că la aceste negocieri nu a fost invitată tocmai China, care este sursa cea mai importantă de contrafaceri. Întrebarea mea este ce demersuri ați făcut pentru ca China să adere și ea la acest acord. Mulțumesc. Urmează domnul Sustin colegii deputați. Gianluca Susta, mulțumesc, domnule președinte, ambițiile Europei de a rămâne cea mai mare economie uh, a lumii uh, depinde ce ce mai mult de relansarea uh, calității producției economiei europene, de capacitatea economiei europene de a cuceri noi piețe. În acest context, lupta împotriva contrafacerii capătă un rol esențial. Protejarea mărcilor, a brevetelor, a proprietății intelectuale, nu sunt uh, doar instrumente, sunt doar instrumente nefinanciare pentru ca sistemul să devină mai competitiv, dar sunt și un exemplu concret de modul în care se poate aplica la industria comercială a principiilor uh, civilizației democratice și juridice bazate pe respectarea regulilor, a celor reguli care au fost călcate în picioare în ultimii ani, Uh, sub impulsul speculației financiare uh, internaționale. Acta reprezintă un instrument fundamental pentru a combate un fenomen, și mă refer aici la contrafacere, care ajunge la uh, câștiguri incredibile de 500 de miliarde de dolari pe an, care are legături cu crima organizată, care amenință drepturile fundamentale ale omului, cum e dreptul la sănătate, dacă ne gândim doar la ce s-a întâmplat cu contrafacerea medicamentelor. Uh, acta este foarte oportun și uh, ca dovadă trebuie să ne gândim la cadrul mondial uh, al situației și trebuie, din păcate, să evocăm și aici respectarea unor principii elementare uh, a tuturor regulilor. Nu putem să ne ascundem îngrijorarea în legătură cu temeiul juridic al tratatului, asupra tra- mandatului de a purta negocieri și a transparenței acestor negocieri. Noi reprezentăm 500 de milioane de cetățeni, așadar trebuie să fim informați în mod oficial, nu confidențial. Și negociatorii Comisiei Executive trebuie să informeze Parlamentul în legătură cu situația negocierilor și trebuie să ne garanteze accesul la informații informații pentru a putea face o evaluare informată. Trebuie să dăm dovadă de un spirit de colaborare între Parlament și Comisie Executivă și doar astfel Uniunea Europeană își poate dezvolta la maxim potențialităților potențialitățile și dacă Comisia așa va face, va merita votul pe care l-am acordat. Mulțumesc și acum domnul Alexandru Alvaro. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar de Gucht, dumneavoastră ehm, aveți o moștenire grea pe care ați preluat-o. Dacă subiectul nu ar fi atât de dificil, am putea zâmbi după speculațiile care s-au făcut în legătură cu acest acta. Dar uh, nu-ți vine să zâmbești atunci când uh, piața este invadată de produse piratate și inclusiv de medicamente contrafăcute care pun, uh, periclitează sănătatea oamenilor. 185 de miliarde de euro se pare că au fost înregistrate pierderile la nivelul anului 2007. E bine, criminalitatea organizată în felul acesta uh, proliferează și în același timp sunt uh, puse în pericol locurile de muncă. Medicamentele uh, contrafăcute pun în pericol sănătatea oamenilor care nu sunt conștienți de faptul că se otrăvesc prin aceste produse. Trebuie să acționăm. Pe de altă parte, trebuie să fie clar că mandatul de negociere al Comisiei Europene trebuie să se ghideze după achiul comunitar pentru ca acta să nu însemne un alt tratat nebunesc, another crazy treaty. Parlamentul European trebuie să fie informat în legătură cu pașii care se fac în cadrul acestor negocieri. Cu alte cuvinte, Parlamentul European se așteaptă să existe transparență totală, publicarea documentelor um, care rezultă din aceste negocieri. Comisia uh, trebuie să fie conștientă de faptul că opinia publică este interesată și se pun trei întrebări esențiale. Chiar dacă uh, v-ați referit parțial la asta, poate să ne garanteze Comisia că nu uh, va, se va permite un regim de opt-out aici. Poate să garanteze Comisia că uh, nu vor fi create uh, anumite obligativități pentru providerii de internet care să uh, contravină directivei e-commerce și de asemenea nu se vor lua măsuri care uh, până la urmă se situează în afara competențelor Uniunii Europene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc domnului Alvaro. Iar acum domnul Jan Albrecht. Bereits vor einem Jahr. Domnule de Cucht, de peste un an, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene ca negocierile pe marginea acordului ACT să aibă loc în mod transparent și cu implicarea Parlamentului European. Și ca titlul pe care și-l propun aceste negocieri, combaterea pirateriei, să fie respectat. Și ce ați făcut în acest sens? Absolut nimic. Cu această coaliție a celor dornici să acționeze, a, acționați într-un uh, mod absolut nedemocratic printr-o de- diplomație secretoasă și stabiliți reguli care depășesc cadrul respectării drepturilor de autor în Europa. Însă asta nu este, de fapt, miezul scandalului. Începând din decembrie anul trecut, nu mai puteți să ne ignorați și să vă continuați uh, negocierile în secret, pentru că cetățenii Europei au avut grijă ca aceste proceduri să fie oprite. Dumneavoastră sunteți uh, garantul tratatelor și trebuie să vă îngrijiți ca acestea să fie respectate și dacă nu ne puteți uh, garanta respectarea chiului comunitar, atunci noi nu vom putea să vă dăm girul și dacă considerați că nu puteți face acest lucru, vă rog să opriți negocierile până veți putea garanta acest lucru. De aceea solicitarea mea act on acta. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Lăiaric. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Noi toți uh, cei de aici ne opunem contrafacerii și contra uh, ne opunem pirateriei, sigur, dar, domnule comisar, tocmai ne-ați uh, spus, ne-ați povestit o povești de adormit copii. Nu ne-ați spus că negociați un acord uh, internațional uh, Uh, dar eu vă reamintesc că articolul 218 al Tratatului de la Lisabona stipulează și citez faptul că Parlamentul European este imediat și pe deplin informat de toate etapele procedurii în cadrul negocierilor sau când se încheie un acord internațional și cu acordul ACTA ne aflăm exact în această situație. Așadar, vă rog să vă respectați cuvântul dat și să respectați tratatul Uh, trebuie să respectăm libertățile fundamentale. Interpretarea pirateriei și a sancțiunii sale nu ar, fi, nu ar mai fi delegate autorităților judiciare, ci uh, întreprinderilor furnizoare de servicii internet. Pe de altă parte, uh, serviciile vamale ale țărilor semnatare pot scotoci bagajele după uh, MP3-uri și după uh, pur sub pretextul că luptă împotriva pirateriei. Și SWIFT-ul uh, pretindea că luptă împotriva terorismului, dar reamintiți-vă că Parlamentul uh, Uh, uh, nu a votat în favoarea dumneavoastră în, în domeniul SWIFT și așa vom face și cu acta, pentru că nu putem uh, suporta să se aducă atingere vieții private și proprietății intelectuale sau și, în cazul medicamentelor, dreptului la sănătate. Domnule comisar, vă rog să jucați cu cărțile pe masă și să ne dați toate informațiile de care dispuneți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dehu și acum doamna Cristiana Moscardini două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acordul ACTA este fundamental pentru armonizarea rapidă a măsurilor de apărare comercială europeană în lupta împotriva contrafacerii și a pirateriei. Negocierile privesc domenii delicate, cum ar fi garantarea aplicării drepturilor privind proprietatea intelectuală și protecția datelor, și de aceea, încă o dată, solicităm din partea noastră o mai mare transparență. Comisia trebuie să se, angaj- trebuie să se angajeze că va respecta nivelul de confidențialitate uh, și textele negociate actualmente trebuie să fie puse la dispoziția Parlamentului cu toate acestea, pentru că Parlamentul să poată fi la curent cu acordurile și să facă observații, dacă va fi cazul, la particip- participanților la acta. Uh, cuvintele domnului comisar ne dau speranțe, dar vrem să nu rămână doar la stadiu de cuvinte, vrem să se și acționeze, pentru că totdeauna Parlamentul s-a luptat pentru a apăra consumatorii și producătorii europeni uh, să-i apere de practici și măsuri anti uh, care mm, ar fi putut duce la încălcări ale vieții private de pe internet. Și de aceea e foarte important ca uh, Comisia să ne pună la dispoziție toate documentele de care dispune. Ne dorim ca un număr din ce în ce mai mare de țări și nu doar 12, cum se întâmplă acum, să uh, uh, semneze acta, să participe la negocieri și sigur să semneze acordul final și mă refer și la țări uh, în curs de dezvoltare sau emergente, pentru că țările acestea care vor semna vor putea lupta mai eficient împotriva contrafacerii și a pirateriei, care reprezintă o, un flagel economic care ucide multe sectoare productive care respectă regulile și de aceea astăzi consumatorilor care sunt expuși unor pagube imense, inclusiv pentru propria sănătate, trebuie să le punem acestor la dispoziție reguli clare, pentru că, domnule comisar, dacă nu există reguli clare și care să se aplice inclusiv pentru internet, tocmai acest internet va deveni dintr-o ocazie un bumerang cu efect negativ și trebuie toți să împiedicăm acest lucru pentru că nu e vorba doar de o chestiune de, uh, de uh, respectarea de vieții private intelect, uh, individuale, ci și până la urmă o chestiune de siguranță a statelor noastre. Mulțumesc și acum un minut și jumătate, doamna Boscurt are cuvântul. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, un acord încheiat în spatele ușilor închise nu este ceea ce merită cetățenii europeni, nu este ceea ce își doresc cetățenii europeni. Comisia Europeană ă, negociază acum un acord foarte important pentru noi toți și asta se întâmplă undeva într-o cameră ascunsă. Noi ar trebui însă să cunoaștem conținutul tratatelor. Părțile ă, trebuie să convină anumite clauze de confidențialitate. Asta înseamnă că atât Parlamentul cât și cetățenii uh, vor fi privați de anumite informații și asta nu în uh, demersuri care sunt menite să combate terorismul. Uh, sigur, dreptul de autor este foarte important, dar uh, păstrarea confidențialității uh, rezultatului negocierilor dă naștere la zvonuri. Eu aș vrea să știu cum funcționează comunicarea între Comisarul European pentru Comerț și Comisarul pentru Libertăți Cetățenești. Oare colegii între ei comunică privind uh, aceste conținuturi? Doamna Reding va afla um, ceea ce trebuie să știe. Parlamentul insistă asupra transparenței. Pentru că trebuie să fim în cunoștință de cauză înainte de a ne pronunța prin vot. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Domnule comisar, în timpul audierilor uh, pentru noua comisie, transparența a fost unul din uh, termenii utilizați cel mai des. Astăzi ne spuneți că lucrurile de fapt sunt transparente, că au fost puse pe masă. Trebuie însă să vă spun că nu pot împărtăși această definiție a transparenței, pentru că și văd că și majoritatea colegilor din această cameră mă susțin. Transparență nu înseamnă aruncarea câtorva bucățele de informații și uh, a venit ulterior cu mențiunea că, da, există o clauză de confidențialitate pentru restul. Însă nu veți mai putea acum, prin intermediul unor tratate internaționale să adoptați uh, texte legislative care să influențeze viitorul Europei. Acest lucru nu mai este posibil după tratatul de la Lisabona. Așadar, secretoșenia se secretoșeniei se pune capăt acum în fața porților Parlamentului european. Însă nu veți uh, beneficia nici de credibilitate dacă toate aceste negocieri au loc în spatele ușilor închise, iar apoi încercați să uh, liniștiți uh, lumea că lucrurile oricum nu sunt așa de rele cum se zvonește. Asta este calea cea greșită, domnule comisar. Mulțumesc că are cuvântul doamna Trautmann. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi să spunem lucrurilor pe nume. Modul în care se desfășoară negocierile ACTA nu este acceptabil pentru Parlamentul European. În calitate de nou colegiuitor pe acest subiect, tratatul de la Lisabona ne garantează de acum dreptul de a dispune de informații complete și simultane cu, cele, cu informația primită de Consiliu. Dar până acum am văzut că, cel puțin din punct de vedere formal, această dimensiune nu e deloc respectată. Ce să mai vorbim de fond? Uh, furnizorilor de acces internet uh, li se întinde o capcană, pentru că dacă acceptă să colaboreze la uh, supravegherea conținuturilor tranzitând prin rețeaua lor, responsabilitățile în materie ar fi menținute. Dacă nu, ar putea să fie expuși unor consecințe penale. Uh, lucru care mi se pare extrem de periculos pentru că uh, are, pune sub semnul întrebării acquis comunitar nu doar uh, asupra simplului transport garantat de directiva comerțului electronic, dar și în ce privește respectarea drepturilor cetățenilor Uh, lucru care a fost evocat la dezbatele noastre în legătură cu pachetul Telecom. În încheiere vă spun că Parlamentul deja a dat dovada că ține la principiile sale respingând acordul SWIFT și sunt uh, sigură că putem face acest lucru și cu ACTA. Uh, Bine, în încheiere salut uh, activitatea coordonatorului nostru Cadera Rif și a tuturor negocierilor, negociatorilor care au făcut astfel încât se semnalul care va fi tras mâine de uh, Parlamentul European să fie unanim și deci foarte simbolic. Mulțumesc, doamnă Trautmann. Și acum uh, trecem la procedura Catch the Eye. Avem doar o cerere de luare de cuvânt, așadar dau cuvântul domnului Papa Stamkos. Mulțumesc, domnule președinte nu ă, doar ă, competitivitatea întreprinderilor europene are de suferit, ci și sănătatea umană. Care va fi soluția? Trebuie să ă, întărim drepturile de proprietate intelectuală pe plan mondial. Trebuie ca tot mai mulți parteneri comerciali uh, să se implice prin acordurile comerciale și bilaterale în aceste demersuri și uh, să respecte în totalitate acquis comunitar, libertățile fundamentale, viața privată. Pe de altă parte, trebuie să existe un flux de informații și Uh, bineînțeles, responsabilități administrative crescute. Uniunea Europeană, evident, trebuie să furnizeze informații complete, Comisia trebuie să furnizeze informații complete în legătură cu toate etapele negocierilor, chiar dacă uh, trebuie păstrată confidențialitatea. Mulțumesc domnului Papa Stancos. Domnul Ferreira dorește să ia cuvântul pentru un minut deste obscur Domnule președinte, domnule comisar, în acest proces obscur uh, condus de Comisia Europeană, nu prea a reieșit uh, intenția Comisiei Europene, și anume de a extinde costurile proprietății intelectuale și de a face astfel jocul uh, marilor companii. Însă trebuie să se, pun, să supună și acest proces unei mai mari transparențe și controlului democratic. Pentru a atinge acest uh, scop, poate e dispusă Comisia să renunțe la sfera privată, să renunțe la accesul la medicamente generice și respectarea drepturilor individuale. Atunci când e vorba de interese economice, acestea sunt prioritare, iar acest lucru este incompatibil cu protejarea binelui popular. Acum, în final, dau cuvântul domnului comisar de Cucht. Mulțumesc, domnule președinte ascultând luările de cuvânt din uh, această seară, după, care au venit după cuvântarea mea, mă gândesc că mulți dintre dumneavoastră n-au ascultat foarte atent cele spuse de mine, pentru că am spus foarte clar că vom respecta acquis comunitar, că eu voi încerca să mă asigur că ceilalți parteneri la acord își dau acordul pentru uh, publicarea textului pe care se negociază la ora actuală, a spus foarte clar că se va aplica acest acord doar la încălcările comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală și aș putea continua la nesfârșit. Deci, nu voi răspunde fiecare întrebări în parte, pentru că eu cred că deja le-am răspuns în cuvântarea mea inițială. Domnul David Martin m-a întrebat ce se întâmplă dacă uh, un cetățean uh, părăsește o țară care este semnătară a ACTA, întrebare interesantă pentru că depinde, sigur, în ce direcție se îndreaptă acest cetățean, pentru că dacă se îndreaptă spre o țară care nu face parte, nu este semnătară a ACTA, atunci sigur că totul va depinde de serviciile vamale și de poliție ale țării în chestiune, dar noi nu ne putem implica în aceste țări terțe, dar acolo unde ne putem implica, ne vom asigura că asemenea lucruri nu se întâmplă, dar nu putem vorbi și numele altora. Nu prea sunt de acord cu raționamentul doamnei Sophie Feld în legătură cu controlul parlamentar. Dar dați-mi voie să vă spun clar cum cred eu că se aplică tratatul de la Lisabona. Eu cred că Consiliul dă mandat Comisiei și Comisia negociază Consiliul luat o decizie în legătură cu acordarea unui astfel de mandat în cazul ACTA, în conformitate cu regulile uh, de funcționare proprii ale Consiliului. Și, sigur, dacă un ministru are nevoie de acordul Parlamentului său național, asta ține de dreptul uh, fiecărui stat ține, uh, și asta diferă de la caz la caz. Știu, de exemplu, că în Olanda Uh, sigur, este nevoie de aprobarea Parlamentului, dar în alte țări uh, nu așa stau lucrurile. Dar noi nu cred că trebuie să uh, judecăm aici modul în care Consiliul ia decizii, în cazul în care Consiliul ac- uh, uh, respectă tratatele și regulile lor de procedură. Atunci e treaba lor cum iau aceste hotărâri. Noastră m-ați prevenit uh, să nu am materiale ilegale pe iPod-ul meu. Încă nu am iPod. Ba nu, am primit unul ieri, dar încă nu îl folosesc și nu îl voi lua în Noua Zeelandă. Uh, discuția în legătură cu bucătăria internă o las uh, în, în competența doamnei Stațen. Uh, acum am fost întrebat în legătură cu China. După cum știți, doamna Roitova, asta este o problemă serioasă cu China, pentru că ei sunt sursa numărul unu de materiale contrafăcute. Acum, sigur, purtăm negocieri cu ei, convorbiri, un dialog economic la nivel înalt, <coughs> și totdeauna punem accentul pe respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, care nu e o problemă ce ține doar de mm, internet, ci și de alte domenii de activitate. Acta, după ce va fi semnat, va fi deschis uh, oricărui va dori să ni se alăture și sper că și China va ajunge la concluzia că va fi în beneficiu propriei sale industrii uh, să semneze mai devreme sau mai târziu și acta. Așa s-a întâmplat și în cazul altor țări care uh, acum respectă drepturile de proprietate intelectuală. Nu sunt foarte de acord cu interpretarea domnului Leiaric și a doamnei Trotman în legătură cu articolul 218. Acest articol spune că Parlamentul trebuie informat în legătură cu procedurile în curs de desfășurare și negocierile în curs de desfășurare și așa stau lucrurile. În plus, noi am depășit uh, prevederile acestui articol. Dar uh, nu e nicio problemă și am spus foarte clar că vom insista ca celelalte părți eh, la negocieri să-și dea acordul ca noi să facem public eh, proiectul eh, textului care este negociat. Dar nu, nu e adevărat că atunci, atunci când se afirmă că noi nu respectăm articolul 218 și dați-mi voie, doamnă Sophie Intfeld, să vă spun că v-am trimis anexa 16 la uh, acordul uh, actual în legătură cu menținerea confidențialității documentelor. Acest, această anexă va fost trimisă de către uh, Secretariatul General pe data de 21 ianuarie 2009. Sigur, era fosta legislatură, dar cel care v-a trimis documentul este același, dumneavoastră sunteți aceeași, deci sigur ați primit documentul. Și atunci nu știu uh, la ce se referă întrebarea dumneavoastră. Și în cele din urmă, vă spun foarte clar că ce am spus eu la audiere, cuvintele mele trebuie luate serios pentru că voi face tot ce îmi stă în putință să obțin uh, acordul partenerilor noștri de negocieri ca să publicăm documentele și să vă informăm pe deplin. Și de îndată ce lucrurile nu vor sta așa, din păcate, uh, nu vă pot uh, uh, pune la dispoziție acest proiect pentru că astfel aș încălca clauza de confidențialitate, lucru care are efect, ar avea efecte care nu ar fi limitate doar la negocierile ACTA, ci care s-ar extinde și la alte negocieri cu aceste țări. Deci nu, nu pot să încalc această clauză de, negocie, de confidențialitate. Ne-ar pune într-o situație foarte dificilă, dar sunt convins că mă bucur de înțelegerea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Hucht. Vă comunic faptul că cinci moțiuni de rezoluție au fost depuse și cu, acest lucru, cu aceasta am încheiat discuția. Se va vota mâine la orele 12. Și, dragi colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de întrebare orală către Comisie privind regulamentul privind aplicarea unui sistem de preferințe tarifare generalizate. Uh, autorii acestei întrebări sunt